procedura aplicată să fie una echitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Discuția referitoare la Guantanamo s-a încheiat. Vom vota imediat după ce terminăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, referitor la Ucraina, cazul Iuliei Timoșenko și al altor membri ai fostului guvern. Am să dau cuvântul domnului Vigenin. Un minut și jumătate. Vă rog. От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя. Mulțumesc. Socialiștii și democrații declară că evoluția democratică a Ucrainei este o prioritate și nu vom accepta niciun fel de compromis în acest sens. Realizările poporului ucrainean nu trebuie să fie puse la îndoială de factori externi sau interni. Guvernul de astăzi are inițiative de a ameliora înregistrarea și de a combate corupția pe care trebuie să le încurajăm. Eradicarea impunității elitelor va permite Ucrainei să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Am putea să, ar putea să fim acuzați astăzi că uh, dorim să acoperim, să ridicăm o umbrelă pentru elita fostului guvern și mai ales pentru doamna Timoșenko. Îns, și vom fi uh, acuzați de uh, ingerință în treburile interne ale Ucrainei. Eu nu vreau să avem indulgență față de deciziile luate de fostul guvern. Însă asta solicită PPE-ul, care, sub ideea răspunderii colective, ascunde culpabilitatea personală. O abordare mai echilibrată ne-ar fi permis să ne alăturăm și noi acestei rezoluții și să acordăm mai multe șanse cooperării între Ucraina și Uniunea Europeană. Însă abordarea aleasă este una a confruntării ideologice. De aceea vă rog să vă uniți eh, pentru rezoluția noastră. Domnul Kolicek. Tu. Mulțumesc. Ich möchte nur den Kollegen fragen. die Universalität der Albastru. Vreau să-l întreb... Universalitate Menschen. Vreau să-l întreb pe colegul nostru ce înseamnă Declarația Drepturilor Omului dacă în cazul Ucrainei e vorba doar de afaceri interne. Acestea sunt argumentele sovietice ultracunoscute. Nu poți să te amesteci în afacerile interne ale unui stat, când, însă când e vorba de drepturile omului ne vom amesteca de fiecare dată. Și tocmai pentru că e vorba de un partener atât de important ca Ucraina. Domnule Vigenin, vă rog să răspundeți. Da, ă, nu e vorba aici de un amestec în politica internă. Eu vorbesc de uh, inițiere în munca tribunalelor și a parchetelor. Nu trebuie să ne amestecăm în afacerile juridice și în afacerile parchetului. Asta nu trebuie să facă guvernul din această țară și noi, nu, deci guvernul să nu se amestece în afacerile tribunalelor și ale parchetelor și noi să nu ne amestecăm în afacerile interne din Ucraina. Sunt și state din Uniunea Europeană care au situații similare. Domnule Posselt, doriți ca drepturile omului să fie apărate peste tot. Este clar, însă, uneori acuzațiile pe care le aduceți sunt absurde. Domnule Tanok, nu puteți să primiți un cartonaș albastru ridicat la răspunsul la o întrebare cu cartonaș albastru. Veți primi timpul dumneavoastră de vorbire. Domnul Kolicek. Děkuji, pane místopředsedo. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, sunt momente în care nici nu mai cred ce aud și ce văd. Și asta se întâmplă atunci când am citit proiectul de rezoluție privind Ucraina. Până acum nu înțelesesem că miniștrii și prim ministrii din uh, state s-ar putea bucura de o imunitate specială. Trebuie să înțelegem că este nevoie de o combatere coerentă a corupției, însă în momentul în care un uh, fost membru al guvernului este acuzat, uh, primește totuși un azil politic în Republica Cehă, fără uh, a se face niciun fel de investigație anterioară. Haideți să ne unim pentru a combate corupția în Uniunea Europeană și în afara ei. Uh, dar înainte de asta să citim uh, Constituția țării respective și să vedem care sunt faptele de la fața locului. Și apoi, în momentul în care vom reuși să eliminăm corupția în Uniunea Europeană, ne vom întoarce la predicile pe care le ținem celorlaltor țări. Am îndoieli foarte importante legate de anumite puncte ale acestei rezoluții și nu putem să o susținem. Mulțumesc, domnul Galler. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, criticăm în mod întemeiat situația politică din Ucraina și modul în care eh, dreptul opoziției este încălcat. Procedurile penale referitoare la doamna Timoșenko și ai altor oponenți politici fac ca situația să fie de neacceptat și trebuie, ca și în cazul lui Lucenco și al domnei Timoșenco, trebuie să constatăm că există în Ucraina un stil de justiție care ține de trecut președintele Ucrainei trebuie să înceteze aceste proceduri, fiindcă el este responsabil de uh, situația domnului Lucenco, a doamnei Timoșenco și a celorlalți membri ai opoziției. Trebuie ca Ucraina să dea dovadă de dorința de a respecta valorile europene. Văd că există un cartonaș albastru din partea domnului Coval. Acceptați întrebarea? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord uh, pe o serie de aspecte cu dumneavoastră și știm foarte bine cât de importantă uh, este aderarea la Uniunea Europeană pentru țările din Europa Centrală și de Est, sau cel puțin perspectiva aderării. Prin urmare, sunteți pregătiți să spuneți că o astfel de perspectivă politică trebuie acordată și societății din Ucraina? Sunteți pregătiți să spuneți că o cale spre integrarea europeană este deschisă, îi așteaptă și a susține o astfel de afirmație în Parlament? Mulțumesc, răspunsul acum. calea Ucrainei către Europa nu se promite uh, pe baza unei astfel de atitudini, atitudinea guvernului. Uh, doamna Uland. Mulțumesc. Nu suntem aici pentru a vorbi despre um, nevinovăția sau vinovăția Iuliei Timoșenco. Nu asta ne interesează. Autoritățile ucrainene nu au respectat procedurile juridice corecte și au luat măsuri care încalcă statul de drept. Noi protestăm împotriva eliminării um, opoziției politice din Ucraina cu ajutorul sistemului judiciar. Persoanele puse sub acuzare trebuie să beneficieze de drepturile lor legale prevăzute prin lege și măsurile luate împotriva lor trebuie să corespundă naturii și gravității uh, um, infracțiunii pentru care sunt acuzați. Autoritățile ucrainene încalcă statul de drept și astfel îndepărtează uh, Ucraina de valorile europene anulându-și astfel perspectivele de viitor pentru integrarea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Oiuland, domnul Romeva Irueda. Motivul pentru care noi, Verzii, susținem această rezoluție comună este acela că noi considerăm combaterea corupției un factor fundamental pentru instituirea statului de drept în Ucraina obiectivul fiind aprofundarea relațiilor sale cu Uniunea Europeană și uh, integrarea din ce în ce mai mare în politicile europene. Astfel, subliniem faptul că este nevoie de proceduri judiciare imparțiale și independente și corecte. Faptul că Iulia Timoșenko și unii din membrii guvernului său sunt uh, condamnați, ni se pare că este care de desubturi politice. De aceea solicităm autorităților ucrainene să se asigure că măsurile judiciare nu sunt folosite selectiv și că investigațiile, uh, persecutările și uh, procesele se desfășoară în transparență maximă. De aceea cerem autorităților ucrainene să evite percepția că măsurile judiciare sunt folosite selectiv și să arate că sunt garantate procese corecte și de asemenea că uh, se uh, contribuie la reforma judiciară din Ucraina folosindu-se uh, consiliere europeană și inclusiv de către un grup la nivel înalt pentru a ajuta acest stat să se alinieze cu legislația europeană, inclusiv pe plan judiciar. Vă mulțumesc! Mulțumesc!

în numele grupului socialiștilor, doamna Geringer de Oedenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția poloneză se va ocupa de consolidarea parteneriatului de est. Ucraina este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Poloniei și ai Uniunii. În același timp, Vreau să vă spun că, după părerea mea, dacă Ucraina dorește să se apropie de Uniunea Europeană, este nevoie să adopte standarde europene clare în ceea ce privește procedurile judiciare. Când vedem ce se întâmplă în Ucraina, nu putem fi încântați. Acuzații reciproce și utilizarea selectivă a instanțelor. Prin urmare, Salut declarația echilibrată a doamnei Timoșenko și cred că în cadrul cooperării pe care o avem cu Ucraina este nevoie de instrumente specifice care să ajute Ucraina. Mă refer aici la un grup de consiliere care ar ajuta Ucraina la reforma sistemului său judiciar. De exemplu, am putea să-i ajutăm prin furnizarea de formare pentru membrii corpului judiciar, pentru judecători. Sper că președinția poloneză va adopta aceste sugestii în Consiliu. Mulțumesc, domnul Donskis, în, din partea liberalilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ucraina este o democrație. De aceea, transmitem un semnal de preocupare unui partener, unui aliat și unui prieten. După cum știm, pe lumea aceasta nu e nimeni perfect. Însă, trebuie să se respecte standardele europene și, de asemenea, standardele democratice și de aceea ne așteptăm ca autoritățile ucrainene să nu facă abuz de putere, desfășurând procese cu motivații politice și să acorde suspecților un proces corect și nu o urmărire politică. Iulia Timoșenko și alți membri din fostul guvern al Ucrainei, care au fost mult timp rivale ai președintelui Ianucovici, nu ar trebui să fie uh, priviți ca fiind vinovați în mod selectiv sau prin asociere și ar trebui să uh, fie judecați corect, pentru că, în primul rând, sunt cu toții cetățeni ai unui stat democratic. În niciun caz nu uh, oferim aici un discurs pentru apărare, însă vrem să le amintim prietenilor noștri cum funcționează democrația. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tanak, din partea ECR. La șase ani de la Revoluția eh, din Ucraina, eh, țara este în continuare sfâșiată de tensiuni între eh, partidele rivale. Membrii fostului guvern sunt acum anchetați penal pentru infracțiuni. Acuzații care, din punctul meu de vedere, sunt motivate din punct de vedere politic. Președintele Ianucovici încearcă să neutralizeze ultima figură politică care s-a bucurat de popularitate în țara sa. Nu trebuie să uităm că Revoluția din Ucraina a fost un um, răspuns direct la tentativa lui Ianucovici de a falsifica alegerile și mm, nu, el nu a fost niciodată pus sub acuzare pentru acest lucru. Iulia Timoșenko întruchipează um, speranțele a milioane de ucraineni și este foarte ciudat că aceste acuzații legate de deturnări de fonduri nu au fost uh, adresate și uh, ministrului sănătății din acea vreme și acesta, ca, prin, uh, ca din întâmplare, a redevenit ministru și în noul cabinet. Trebuie să fie realizată o anchetă într-un mod democratic, evitându-se manipularea politică a sistemului judiciar. Ianucovici uh, și întreb Partidul Socialist dacă are încredere în uh, neutralitatea procuraturii din Ucraina. Mulțumesc, domnul Pașca, în numele FD. Mulțumesc, domnule președinte. Scena politică din Ucraina este afectată de atitudinea guvernului care se trage din fosta perioadă sovietică. Acest comportament este ciudat pentru președintele Iușenko și doamna Timoșenko adevăratul motiv pentru criza gazelor naturale care ne-au afectat la începutul anului 2009 a fost o dispută între președintele Timoșenko și Iușcenko privind trans- prețul, profiturile din transportul gazelor naturale. Proasta utilizare a Uh, acestor uh, acuzații la adresa oponenților politici nu este de acceptat, dar este ridicol să pretindem că niciun membru al guvernului Timoshenko n-a făcut niciodată nimic greșit. Guvernul Timoshenko a pierdut alegerile datorită faptului că oamenii de rând nu mai erau dispuși să tolereze corupția uh, și să susțină reprezentanții de stat care făceau acest lucru. De aceea, dacă vreți să ajutați Ucraina să devină o societate democratică deschisă, să ne axăm pe recomandări sistematice, dar să nu spunem că unii dintre oficialii pe care îi cunoaștem ar trebui să fie abordați în mod diferit, fiindcă în Uniunea Europeană trebuie să existe justiție pentru toată lumea. Doamna Roitova. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Metodele utilizate pentru a investiga așa zisele încălcări ale legii de către doamna Timoșenco și alți politicieni din opoziție compromit Ucraina și guvernul său. Astfel de metode de persecuție sunt desprinse din epoca regimurilor totalitare ale secolului 20. E un subiect delicat pentru cetățenii europeni care au trăit eh, sub un astfel de regim. Vedem aici că se face abuz de putere politică pentru a discredita rivalii politici, ceea ce nu poate fi acceptat într-o societate democratică. Vreau să subliniez că acest compromis, uh, uh, acest lucru compromite independența uh, justiției ucrainiene în ochii lumii le propun să ia exemplul Cehiei și să acorde azil politic politicienilor din opoziție persecutați și să le recomand asta tuturor celorlalte state membre. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Coval. Mulțumesc. Mă întreb care este subiectul adevărat al acestei dezbateri. Faptele sunt totuși clare. Îi vom susține pe cei care au fost uh, acuzați Răspunsul a fost enfatic da, dar trebuie să extragem și niște concluzii și autoritățile ucrainene trebuie să facă și ele același lucru dacă își doresc să aibă o democrație în Ucraina, trebuie să respecte opoziția și acest lucru trebuie să fie spus cu fermitate și trebuie să fie spus și aici. Aceeași experiență au trăit-o și Republica Cehă și Slovacia. Trebuie să spunem că ucrainenii au locul lor în Europa indiferent de ce guvern vor avea. Și trebuie să spunem acest lucru în mod deschis. Dacă nu le fixăm acest obiectiv ambițios, această țară nu va face decât să regreseze în loc să progreseze. Acesta este rolul meu, trebuie să le, rolul nostru, trebuie să le deschidem uh, porțile și trebuie să fim uh, curajoși. Domnul Migalski. Doamna uh, Donskisa, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să îl citesc pe domnul Tomski, care a spus că ucrainienii sunt prietenii și aliații noștri. Sunt de acord, cred că așa trebuie să ne abordăm prietenii din Kiev. De asemenea, vreau să vă spun că vă împărtășesc îngrijorările. Eu nu sunt mulțumit de modul în care democrația din Ucraina acționează în ceea ce privește drepturile omului. Însă am o întrebare pentru dumneavoastră. Aș vrea să știu ce ați făcut dumneavoastră, toți cei care condamnați situația din Ucraina și încă foarte ferm, ce ați făcut, doamnelor și domnilor, pentru a transmite un mesaj clar către prietenii noștri din Ucraina. Le-ați spus că poate într-o zi această instituție va primi cu brațele deschise delegații Ucrainei, democrația și statul de drept din Ucraina depinde în mare măsură și de noi, să nu uităm asta. Mulțumesc! Domnul Posel are un cartonaș albastru. Aș dori să le spun colegilor că noi în Parlament am adoptat cu o vastă majoritate o rezoluție și eu am votat pentru ea. Este vorba de o rezoluție care subliniază perspectiva europeană a Ucrainei și acest lucru nu a fost făcut o singură dată, ci de mai multe ori. Mulțumesc foarte mult, domnule Poselt. Știu acest lucru și vă mulțumesc pentru această rezoluție. Întrebarea mea a fost dacă asta e tot ce putem face? Vorbim despre mesajul corect pe care îl trimitem prietenilor noștri din Ucraina? Până la urmă, ei se luptă împotriva a ceea ce, uh, cu ce ne-am confruntat și noi în Polonia. Câte mesaje pozitive am primit de la guvernul din Germania, de exemplu. Domnul Kelly dorește să intervină, vă rog. The road to democracy. Calea către democrație este adesea anevoioasă și lentă. Unele state înaintează mai repede decât altele și am văzut asta în legătură cu state din fosta Uniune Sovietică, ai căror cetățeni sunt chiar membri în Parlamentul European astăzi, unii dintre ei. Altele se mișcă mai încet și e important să recunoaștem acest lucru și să recunoaștem dorința de a merge mai departe și de a stabili o democrație reală. Și pentru asta trebuie promovată societatea civilă. În al doilea rând, trebuie să nu fie control de stat asupra uh, acesteia, mai ales asupra ONG-urilor, și să existe o opoziție puternică și liberă. Pentru că nu putem avea o democrație adecvată fără o opoziție vie și puternică. Și noi, Uniunea Europeană, trebuie să facem tot ce putem ca să încurajăm Ucraina să meargă până la capăt și să uh, instaureze o democrație reală. A făcut progrese, trebuie să meargă și mai departe. Mulțumesc! Doamna Esaia într adevăr cele trei acuzații împotriva, la cele trei capete de acuzare împotriva Iuliei Timoșenko, ea a răspuns că este vorba despre acuzații pe motive politice. Trebuie să reamintesc că doamna Timoșenko și ceilalți membri ai fostului guvern sunt toți acuzați de corupție. Așa cum s-a spus mai devreme, aici nu este locul nostru să decidem, noi nu trebuie să spunem dacă sunt vinovați sau nu, dar trebuie să reamintim importanța modului în care se face justiție. Justiția alege să fie selectivă și măsurile sale ar trebui să se bazeze pe transparență și pe nediscriminare. Îi mulțumesc doamnei Ashton care a spus uh, și a afirmat în luna mai preocupările, mai ales legate de acuzațiile lansate și, și legate și de finalitatea politică a acestor acuzații. Trebuie să mergem înainte și să ne asigurăm că acest gen de tratament în justiție nu încalcă interesele opoziției și nu sunt discriminatorii. Domnul Silvestri. You have the floor. Prego. Aveți cuvântul, domnule Silvestri. Îmi cer scuze, domnule președinte. Ucraina este o democrație, o țară prietenă, o parteneră a Uniunii Europene, dar Ucraina trebuie să adopte standarde europene în administrarea puterii judiciară caracterizate cu procese politice practice în care partea acuzată nu se bucură de drepturi egale și de instrumente necesare pentru procese care sunt pur politice. Există o incriminare a adversarilor politici ai guvernului care nu face decât să slăbească opoziția. Doamna Timoșenca, fostul prim-ministru și miniștrii săi sunt atacați cu arma acestor procese false și nu cu o confruntare politică în mod transparent. Guvernul din Ucraina trebuie să respecte opoziția fără a folosi arma puterii juridice. Respectarea regulilor statului de drept și a drepturilor omului, așa cum s-a consfințit și în acordurile de parteneriat din Parteneriatul pentru Est. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Colhola dorește să intervină. Kiitos arvoisa puhemies. Ukrainan entinen pääministeri Julia Mulțumesc, domnule președinte. Fostul premier al Ucrainei, doamna Timoșenko, a fost acuzată de corupție în repetate rânduri și s-a interzis și să vină la Bruxelles să se întâlnească cu noi. Dacă doamna Timoșenko este recunoscută vinovată de aceste acuzații, riscă 10 ani de închisoare. Întrebările puse aici sunt numeroase, sunt dificile și poate unele dintre ele au într-adevăr motivație politică. De aceea, se pare că unele dintre acuzațiile aduse unor personalități politice din opoziție uh, au iarăși motivație politică și uh, se vede cât de puțin transparente sunt procedurile judiciare. Noi dorim să consolidăm statul de drept, să susținem consolidarea acestuia și să, să contribuim la consolidarea democrației din Ucraina și să ne asumăm răspunderea pe, să

democraia trebuie să meargă înainte în ucraina i noi putem sprijini acest fenomen. Mulțumesc. Oettinger. Domnule Oettinger, ce spune Comisia de cazul Timoshenko? Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Comisia urmărește îndeaproape evoluțiile din Ucraina ca și dumneavoastră, așa cum face și dumneavoastră Parlamentul European. În ceea ce o privește pe doamna Timoshenko și pe domnul Luțenko și pe alți uh, foști membri ai regimului, Trebuie să vă spun că Uniunea Europeană este angajată în, acest, în această situație și urmărește evoluțiile cu cea mai mare atenție. Raportul pe care l-am publicat cu privire la situația din Ucraina este un adevărat portret al, al, al acestei țări și evaluarea pe care am făcut-o noi este următoarea. Este nevoie de niște reforme aprofundate ale aparatului judiciar și trebuie să se intensifice lupta împotriva corupției. Raportul de țară, raportul de progres arată că trebuie întărită întărit respectul pentru statul de drept, respectarea procedurilor penale, trebuie să fie instaurate proceduri judiciare echitabile pentru a nu se recurge la anchete penale din motive politice. În ceea ce privește, în ceea ce îi privește pe foștii membri ai guvernului, trebuie făcută distinția între responsabilitatea lor penală și responsabilitatea politică. Nu putem accepta să se recurgă la măsuri de detenție și de urmărire penală care să fie excesive o mare parte din societatea civilă ucraineană este convinsă că tribunalele ucrainene sunt supuse unei presiuni foarte importante. De aceea sperăm că se va întreprinde o reformă a justiției ținându-se cont de poziția Parlamentului European și de avizul exprimat de Comisia Libe. Subliniez că vom insista pe necesitatea respectării statului de drept în Ucraina, țară cu care ne dorim să menținem relații favorabile unor uh, perspective europene care se deschid acestei țări și tocmai în acest context nu putem accepta decât niște proceduri judiciare transparente. În orice caz, așteptăm de la Ucraina să își continue procesele de reformă și să garanteze proceduri judiciare transparente. Suntem convinși că stabilitatea Ucrainei, uh, atât și din punct de vedere economic depinde de progresele care se vor face în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, ritmul și amploarea apropierii noastre față de Ucraina și a Ucrainei față de noi va depinde de respectarea drepturilor omului, de respectarea principiilor democratice, cum ar fi statul de drept. Toate aceste principii trebuie să fie garantate. și nu pot fi puse sub semnul întrebării. Acest lucru trebuie să se aplice și în cadrul politicii noastre de vecinătate. În zilele următoare va avea loc uh, o reuniune a Consiliului de Cooperare UE-Ucraina și cu această ocazie vom putea aborda foarte multe aspecte importante pentru cooperarea noastră cu Ucraina și vom avea posibilitatea să transmitem niște mesaje clare Ucrainei, mai ales în ceea ce privește reformele care sunt necesare din punctul nostru de vedere în această țară. Ne bucurăm că acordul de cooperare va reuși să fie finalizat până la sfârșitul anului. Astfel se va crea o apropiere economică a Ucrainei față de Uniunea Europeană. În acest scop, Ucraina trebuie să realizeze însă acele reforme, judi reforme judiciare și acele reforme electorale atât de necesare, iar această țară trebuie să combată corupția. Ea trebuie să-și arate voința de a întreprinde reforme aprofundate pentru a se putea apropia de Uniunea Europeană. Sigur că vom continua să sprijinim Ucraina în aceste eforturi și în concluzie, trebuie să vă spun că vom respecta rezultatele unor procese echitabile, atât la Bruxelles cât și la Kiev. Va trebui să continuăm dialogul în vederea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană și acest dialog trebuie să poată aibă loc și cu guvernul și cu opoziția pe o bază transparentă. Mulțumesc, subiectul privind Ucraina se încheie aici și acum trecem la voturi. Primul punct este cele șase, moțiuni de, șase propuneri de rezoluție pe